vorba despre propunerea de regulament a Consiliului privind introducerea unei preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova. Uh, Madam President, Commissioner... Domnule, doamnă președinte, cred că e mai politicos să permit Comisiei să își ocupe locul. Uh, deci, uh, doamnă comisar, dragi colegi, pentru Uniunea Europeană avem de face cu Uh, un gest față de Moldova. Economic vorbind este simbolic, însă politic vorbind e vorba de ceva foarte important într-un context actual uh, deosebit pentru această țară și pentru toată vecinătatea estică. În uh, sectorul fructelor din Moldova, acesta va reprezenta aer proaspăt Iată, o dovadă de solidaritate având în vedere problemele cu care se confruntă această țară. Uniunea Europeană și Moldova au semnat acordul de asociere pe 21 iunie anul acesta. Parlamentul uh, moldovenesc l-a și ratificat în uh, iulie, pe 2 iulie. Și foarte rapid uh, s-a impus un embargo rusesc asupra produselor moldovenești din Moldova dar și din Uniunea Europeană în contextul crizei ucrainiene, care, bineînțeles, este legată strâns de toată configurația estică. Bineînțeles, Rusia se vede cumva, dar pe nedrept, ca victimă a unui complot occidental. E vorba de un adevărat clash al civilizațiilor și al epocilor. Propagandă, minciuni, și mere, iată ingredientele acestui nou război cât se poate de bizar. Cerând ceva răgaz și ajutor, Moldova a cerut sprijin UE pentru a reduce impactul și consecințele acestui embargo rusesc, inclusiv consecințe asupra sectorului uh, deci, uh, fructelor din Moldova, mai ales pentru mere, prune și struguri. Astfel, Consiliul a fost de acord și sperăm că și noi, Parlamentul, ne vom da binecuvântarea să facem ceva în acest sens. Acest embargo creează multe probleme în această țară. 40% din PIB-ul său provine din agricultură și numai sectorul horticol angajează un sfert, un sfert de eh, milion din uh, moldoveni, adică 20% din populația activă și multe dintre aceste persoane au mici exploatații sau ferme familiale. Aceste mm, preferințe comerciale ATP, autonome, sunt un instrument care să uh, ajute economia țării respective fără a solicita alte concesii comerciale în contrapartidă. Primul regulament pe care îl modificăm anul acesta a fost introdus, deci ATP, în 2008. Acum Comisia propune noi, trei noi contingente tarifare scutite de taxe sau de tarife la mere, prune și uh, struguri, uh, exercițiu care se va aplica începând cu 2015. Aceste contingente sunt extrem de reduse în comparație cu uh, producția UE Produsul cel mai sensibil este, sunt merele, numai 0,4%, despre asta vorbim, și aceste mere intră sau provin dintr-un segment de producție diferit de cel european. Având în vedere uh, proximitatea culturală și geografică cu România, este uh, foarte probabil că, de fapt, piața românească va uh, absorbi aceste produse din, din Moldova pentru că, de exemplu, pentru mere, piața românească a merelor a scăzut foarte mult în ultimii ani și are mare nevoie de mere din import. Moldovene să reușească să transforme aceste cote într-o poveste de succes care să ajute cu adevărat fermierii moldoveni. Și aș vrea să fac un apel și la operatorii economici din România să folosească această oportunitate cu deschidere față de colegii din republica moldova. merele prunele și perele din moldova sunt foarte gustoase și vă asigur că ele vor fi apreciate de consumatorii români dacă le vor găsi pe piață. Vă Mulțumesc Mulțumesc foarte mult, domnule Moisa. Acum, comisara Malmström, vă întâmpin pentru prima dată aici pe dumneavoastră, ca și președinte dumneavoastră, ca și comisar. Este o onoare pentru mine, doamnă președinte, domnilor și domnilor membri ai Parlamentului European. la ora actuală se pune accentul pe evenimentele din Ucraina în mass media, dar după cum știți, avem uh, un alt vecin important pentru Uniunea Europeană, Republica Molda- Moldova. Această țară se confruntă cu consecințele unei decizii politice de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Republica Moldova a um, ales să-și bazeze modelul economic pe valorile europene și pe o zonă de liber schimb uh, aprofundată cu Uniunea Europeană. Această alegere a fost pentru noi și nu împotriva cuiva, dar produse care erau exportate exclusiv aproape în Rusia, acum nu-și mai găsesc locul pe această piață. Preferințele în conformitate cu um, acordul comercial de care se bucura acordul cu Rusia pentru țările din fostul bloc comunist a fost uh, acum afectate. Se poate, se poate să ai mai mulți parteneri comerciali în același timp, bineînțeles, și uh, afacerile dictează alegerile pieței. Nu trebuie să fie un uh, joc în care toată lumea uh, pierde. Iată de ce trebuie să sprijinim uh, Republica Moldove, parteneriatul nostru estic, nu numai în procesul de aplicare a uh, zonei de comerț liber uh, aprofundată, ci și prin toate celelalte mijloace pe care le avem de la dispoziție. De deci, ce pro- propunerea Comisiei de a uh, a amenda acest regulament oferă uh, Moldovei o perioadă de uh, liniște pentru a-și redirecționa importurile de de mere și prune și știți cât de, și probabil că dacă aveți experiență în acest domeniu, știți cât de greu este să găsești noi parteneriate, de ce aceste propuneri reprezintă o măsură temporară, așa cum a spus domnul raportor, pe bună dreptate va expira într-un alt. Pro, propunerea comisiei este de a aplica retroactiv uh, din august anul acesta pentru uh, importurile din uh, Moldova, în momentul în care a fost introdusă interdicția pentru prima dată. Strugurii, merele și prunele nu sunt produse care periclitează situația pe piața europeană, iar acest lucru a spus domnul raportor. Sunt, există unele îngrijorări, îmi dau seama, în ceea ce privește impactul posibil asupra fermierilor, uh, agricultorilor din Uniunea Europeană, dar cred că putem să arătăm dovadă de solidaritate față de Moldova, fără să suferim riscuri pe plan intern, pentru a vă da cifre concrete, așa cum s-a spus înainte, încă o cifre concrete. Importurile de mere reprezintă 0,8 din uh, producția, la sută din producția mon, uh, europeană. Uh, prunele 1,4% și uh, strugurii de masă 1,1%. Este o ocazie foarte bună de a da dovadă de solidaritate față de o ța- țară vecină care are nevoie de ajutorul nostru și mulțumesc Parlamentului pentru modul rapid în care s-a mișcat și modul în care a, a abordat acest raport la nivelul comisiilor și mulțumesc domnului raportor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă comisar. Acum ar fi trebuit să ia cuvântul domnul Laurențiu Rebera de la Comisia Agri și de pentru un minut, dar nu este în sală. De aceea am să-i dau cuvântul imediat domnului Iulius Vin Iuliu Winkler de la PPE. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. PP-ul susține pe deplin adoptarea propunerii de uh, preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova. Cred că este important ca încă o dată să ne dovedim angajamentul uh, față de susținerea uh, ambițiilor europene ale statelor vecine. Uh, după cum a spus raportorul nostru, aici se introduc măsuri menite să combată practicile comerciale neloiale ale Federației Ruse. Anul trecut am fost raportorul pentru Moldova atunci când Uniunea Europeană a propus o liberalizare de plină pentru importurile de vinuri moldovenești în uh, comunitate după o interdicție similară din partea Rusiei la importuri, iar decizia de astăzi de a suplimenta preferințele comerciale completează decizia de anul trecut de a deschide piața comunitară pentru produsele moldovenești. Mă bucur că uh, Parlamentul a adoptat acest raport în comisie fără amendamente. Vom vota mâine acest dosar. Sper să fie adoptat și publicat până la sfârșitul anului pentru ca partenerii moldoveni să beneficieze cât mai rapid de aceste condiții. Și în concluzie, doamnă președinte, sper că Moldova își va menține eforturile spre aderarea europeană și sper ca uh, Uh, aceste măsuri să influențeze pozitiv dezvoltarea economică a Moldovei. Mulțumesc foarte mult! Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Winkler. Urmează domnul David Martin din partea SND. Thank you, President. Mulțumesc. În primul rând vreau să îl felicit pe domnul Moisa pentru că are un dosar foarte bun și vreau să îl felicit pe domnul Winkler ca și raportor din umbră Cred că s-a acționat bine, rapid, în situația dată și acordul la care s-a ajuns este unul bun. Ajutăm Moldova, ajutăm sectorul agricol din această țară pentru cele trei fructe menționate. Pe de altă parte, nu sunt afectați sau foarte puțini agricultori din Europa, deci toată lumea are de câștigat. Uniunea Europeană s-a angajat să sprijine Moldova prin acordul de parteneriat, în asociere, având în vedere agresiunea rusească și acest embargo comercial. Este foarte bine să ne angajăm și să respectăm angajamentele noastre pentru a ne consolida cooperarea cu această țară. Mulțumesc foarte mult, domnule Martin. Urmează domnul Iașchetvici. Un minut, te cerem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, blisko miesiąc temu przeprowadziliśmy na tej sali debatę związaną z... Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Acum o lună am avut o dezbatere privind ratificarea acordului de asociere cu Republica Moldova. Cu toții am salutat acest acord. Să nu uităm că Republica Moldova de ani de zile a fost victima presiunii politice din partea Federației Ruse. Rusia vrea să transforme guvernul moldovean într-un vasal și eh, embargoul asupra produselor agricole reprezintă un șantaj politic. Nu va exista, Moldova nu va fi o țară suverană și sigură dacă îi se distruge economia de către domnul Putin. Am uh, spus odată că dorim ca Moldova să fie mai aproape de Uniunea Europeană. Embargoul rus reprezintă o amenințare pentru, în, pentru încercările de integrare și trebuie să se introducă rapid preferințele comerciale autonome. Acest lucru este interesul nostru. Trebuie să ne dăm seama că va trebui să întindem uh, o mână de ajutor uh, pe viitor de mai multe ori în Moldovei, dacă nu cumva dorim să ajungă în aceeași situație ca Ucraina. Vă mulțumesc! Mai aștept sfârșitul uh, interpretării, spune președinta. Urmează acum domnul Austrevicius din partea grupului ALDE, 1 minut 30. Thank you. Mulțumesc. Mrs. Commissioner, distinguished colleagues, ladies and gentlemen. Doamnă comisar, dragi uh, colegi, acum o lună Parlamentul a votat pentru acordul de asociere cu Moldova și cu toții suntem convinși că prin implementarea acestui acord de asociere a Moldovei Obiectivul este ca această țară și toată regiunea să devină mai stabile și mai prospere. Totuși, Big Brother din Est nu are aceeași părere, care a supus embargoului foarte multe produse din Moldova, încălcând și principiile și acordurile OMC și afectând nu numai pe moldoveni, dar și pe ruși, pe cetățenii ruși care uh, observă că galantarele s-au golit de produse moldovenești în Rusia. Noi trebuie să acționăm în spirit de solidaritate cu uh, cetățenii din Moldova și, în primul rând, cu acei 250.000 de oameni care trăiesc din horticultură în această țară. Așa cum știm, agricultura reprezintă aproximativ 40% din economia acestei țări. Prin extinderea acestor cote suplimentare, în acest moment Iată, Uniunea Europeană și-a reconfirmat uh, încrederea în viitorul european al acestei țări, reconfirmare și din partea legilor din această țară și sprijinind cumva acest proces care este unul economic, dar și umanitar pe undeva nu trebuie, dragi colegi, ca acest uh, război diplomatic al merelor, uh, strugurilor și prunelor să ne uh, tulbure aici în Europa. Să știți că sunt foarte bune pentru stomac, pentru uh, sănătate. Mulțumim foarte mult pentru recomandări. Urmează domnul Scholz. Doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi, dragi colegi, populația Moldovei se află în fața unor provocări economice foarte mari din interior și din exterior. Cum poate uh, perspectiva socială a acestei țări să aibă de suferit um, este clar din cauza um, conflictului de putere între cei doi mari parteneri comerciali cu care se învecinează. Grupul meu nu este împotriva uh, gesturilor mici, mai multe mere, prune și uh, struguri din Moldova, din Moldova fără taxe în Uniunea Europeană. Tot, uh, totuși, ar fi nevoie de mult mai mult. Ce se întâmplă cu investițiile în infrastructură, fără de care populația va fi dezamăgită? Dragi colegi, trebuie să găsim împreună cu Rusia o soluție pașnică de colaborare pe viitor și orientată spre viitor. Trebuie ca încă din iarna aceasta să se ia măsuri pentru că situația este grea. Mulțumesc, domnule Scholz. Urmează domnul Igor Scholtes pentru Verzi. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, dragi colegi. Și eu susțin această propunere. Preferințele comerciale pentru Republica Moldova au stat la baza acordului de asociere. E vorba de o cooperare mai strânsă în domeniul comercial iar Republica Moldova primește un acces consolidat la piața comună, ceea ce îi va permite pe termen lung îndepărtarea de Rusia și uh, pregătirea ambițiilor sale europene. Din păcate, acest tratat nu are doar efecte pozitive. Republica Moldova va ajunge într-o situație grea pentru că uh, Rusia va continua să impună embargo care vor dăuna economiei moldovene. Cred că Uniunea Europeană uh, poartă și ea o parte din răspundere și cred că trebuie să acordăm Moldovei și ajutor financiar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Scholtes, domnul Anemans, neafiliat. Ja. Eh, met al mijn sympathie voor het Moldavische... Mulțumesc, doamnă președinte. Avem uh, simpatie față de um, poporul uh, moldovean. Stimați colegi, uh, orice decizie privind extinderea Uniunii Europene, în acest caz pentru Republica Moldovei, trebuie să fie încetat, fiindcă cetățenii europeni nu mai doresc extinderea Uniunii Europene. Nu avem o viziune strategică în ceea ce privește uh, ceea ce privește granița estică și e un dezastru economic, ceea ce privește imigrația, uh, iar aderarea Republicii Moldova nu reprezintă cel mai bun lucru pentru cetățenii europeni. Cu alte cuvinte, asta, Moldova este o țară aproape în, în curs de dezvoltare și uh, Trebuie să punem capăt acestui proces de integrare treptat al Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Următorul uh, vorbitor, domnul Preda, unii și jumătate. Președinte, sunt uh, șocat să aud un coleg vorbind așa, dar în fine. Um, aș vrea să salut raportul pe care îl uh, vom adopta pentru că sunt introduse trei noi contingente tarifare scutite de taxe vamale pentru mere proaspete pentru struguri de masă pentru prune și arătăm în acest fel într un mod foarte concret în ce fel uniunea poate să sprijine o țară care a fost lovită dramatic de sancțiunile rusești. vă reamintesc că înainte ca rusia să introducă sancțiuni împotriva produselor agricole din uniune a făcut acest lucru împotriva moldovei și uh, asta pentru o țară care uh, trăiește de pe urma în mare măsură de pe urma unor asemenea uh, activități legate de legume și de fructe deci a auzi un discurs precum cel pe care l am auzit adineauri e pur și simplu șocant e o lipsă de umanitate până la urmă în uh, uh, acest tip de stigmatizare a uh, săracilor moldoveni care sunt loviți deja de ruși. dacă îi mai lovim și noi cu această atitudine intolerantă cred că arătăm foarte puțină Uh, empatie pentru ce înseamnă astăzi cetățenii europeni. Um, aș vrea de altfel să atrag atenția asupra faptului că alegerile din moldova au confirmat dorința uh, cetățenilor uh, din această țară de a merge pe drumul european împotriva presiunilor colosale făcute de rusia inclusiv prin finanțarea unor partide politice lucru inacceptabil inclusiv în uniunea europeană. mulțumesc. Mulțumesc frumos. Urmează acum domnul Tonino Pițula. Tot un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte, domn comisar. Preferințele comerciale sunt un program excelent al Uniunii Europene care permit uh, oferirea de concesii și de susținere financiară partenerilor pro-europeni care au nevoie de aceasta o creștere temporară a cotelor pentru importul acestor produse în Uniunea Europeană din Moldova este o mică concesie financiară, dar un uh, mesaj politic puternic uh, către Rusia și către Moldova că Uniunea Europeană susține partenerii. Moldova a simțit uh, consecințele embargoului motivat politic al rușilor, dat fiind că 40% din uh, economia Moldovei uh, vine din agricultură și 10% din forța de muncă este în agricultură. Uh, o astfel de lovitură este extrem de dură pentru economie și pentru reformele în această uh, țară. Uh, frontierele estice ale Uniunii devin din ce în ce mai importante și recentele alegeri din această țară arată că Moldova este o țară pro-europeană, ceea ce este o bază importantă pentru viitorul nostru parteneriat. Moldova și-a ales drumul. Este, depinde de noi să-i susținem. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Pițula. Are cuvântul domnului Ujazdowski acum pentru un minut. Nie zawsze polityka Unii Europejskiej, polityka zewnętrzna jest... Nu întotdeauna politica externă a Uniunii Europene poate fi eficientă și de calitate. Însă, în cazul Moldovei, am fost coerenți în activitățile și acțiunile noastre și, de asemenea, eficienți. Am oferit o posibilitate acestui stat de a fi legat de instituțiile europene și ne bucură faptul că s-a încheiat acordul de asociere cu, cu Republica Moldova. Astăzi, instrumentele de schimburi comerciale autonome trebuie salutate pentru că ele sprijină aspirațiile pro-europene ale Republicii Moldova. Este vorba de asemenea de un răspuns foarte bun din partea noastră în condițiile embargoului rusesc și aș dori să-mi exprim bucuria în legătură cu faptul că rezultatele ultimelor alegeri uh, din uh, Republica Moldova au fost uh, unele bune și s-a ajuns la o coaliție guvernamentală pro-europeană. Pentru, uh, pentru a ne putea dez, uh, dezvolta mai departe, Europa trebuie să dea dovadă în continuare de solidaritate. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Rope acum tot pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte Domnule comisar, în principiu sprijin propunerea de amendament. Moldova depinde în mare măsură de agricultură și dacă am da producătorilor moldoveni acces la piața europeană, am stimula economia acestei țări. Însă, desigur, trebuie să ne asigurăm că avantajele oferite Moldovei ajung la toată lumea inclusiv la cultivatorii de mere, prune și struguri de masă. Criza, iată, durează de mai bine șase, de șase luni, o perioadă îndelungată. S-au spus multe în legătură cu nevoia de a identifica noi piețe, însă nu s-au făcut multe în termeni practici concreți. Prunele și struguri de masă nu sunt în sine o problemă foarte mare, însă în ceea ce privește merele, situația e într-adevăr dificilă. Vă mulțumesc, care cuvântul domnul Jean-Luc Schaffhauser. Mes dragi colegi, dacă Moldova suferă economic uh, astăzi, Uh, acest motiv uh, vine din uh, consecințele negării identității sale, cum a, a făcut și Ucraina, forțând Moldova să aleagă o tabără, vestul Europei, Occidentul, NATO, așa cum ați făcut cu Ucraina, agitând promisiuni de neîndeplinit, fragilitați, fragilizați din punct de vedere economic aceste uh, populații și din punct de vedere politic. Făcându-i să aleagă unilateral uh, împotriva sancțiunilor rusești, aveți reacția Rusiei. Opriți această politică și nu va fi necesar să intervenim pentru a diminua efectele acestor politici. Divizați Europa și creați o nouă factură între Est și Vest pregătiți războiul și face jocul Statelor Unite și NATO, asta înseamnă să fii anti-european. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Michael Galar. Vă mulțumesc, doamna președintă. Gavarit Moscova. Uh, aici vocea, aici vocea uh, Rusiei. Acesta a fost mesajul uh, colegului nostru pe care tocmai l-am auzit care răspândește aceste zvonuri, dacă este vorba de exercitarea unor presiuni asupra unui, unor state vecine, Moscova exercită aceste presiuni. Înspre Europa toată lumea vine uh, liberă, neforțată de nimeni, tocmai pentru că noi susținem statul de drept într-un context democratic și nu considerăm că viitorul acestor, că aceste țări își văd viitorul uh, Uh, într-o nouă formă a Uniunii Sovietice. Prin uh, aceste preferințe comerciale autonome am reacționat pur și simplu la presiunea exercitată de embargoul rusesc asupra produselor agricole din Republica Moldova. Este vorba de o reacție adecvată din partea noastră care face parte din politica externă generală pe care o, o purtăm față de Republica Moldova ne dorim să se ajungă la un guvern puternic în acest stat care să poată profita la maxim de uh, potențialul acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Desigur, ne așteptăm la definitivarea reforme, uh, reformei administrative în, uh, în Republica Moldova și experiența trecută ne-a demonstrat că modelul european este modelul care dă o perspectivă de viitor oamenilor. Tocmai de aceea și acest pas este un pas potrivit în direcția cea bună. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Sandra Calnietă. Însă înainte de a-i da cuvântul, aș dori să îi mulțumesc pentru intervenția dumnei, pentru că este singura femeie, singura europarlamentară Uh, care ia cuvântul în această dezbatere și m-am referit la europarlamentar, doamnă comisar. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, mândră, într-adevăr, să fiu femeie și am să continui în limba mea maternă. Acordul pentru, privind preferințele comerciale autonome pentru Moldova are semnificații nu doar economice, ci și politice. Permit Europei să demonstreze că poate acționa în sprijinul democrației în vecinătatea imediată. Aceste președinte, pre, preferințe vor oferi asistență imediată economiei moldovenești fără a avea un impact negativ asupra economiei europene în general. Putem vedea astfel cum putem contracara acțiunile punitive ale lui Putin acele state care au ales calea integrării sunt astfel sprijinite. Cu câteva săptămâni în urmă, alegerile din Moldova au fost câștigate de partidele pro-europene. Ne așteptăm ca guvernul acestei țări să meargă pe calea reformelor, pentru că reformele sunt necesare în prezent pentru ca Moldova să poată deveni o poveste de succes. Această decizie va primite eh, un semnal politic pozitiv în direcția Moldovei, însă această decizie nu poate înlocui o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană pentru această țară. Din nefericire, multe state membre și mulți membri ai Parlamentului European nu sunt încă gata să facă acest pas. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Calnieta. Următorul vorbitor este domnul Lansbergis. Un minut și jumătate. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnă comisar. Mă bucur să văd la această oră târzie. În ultimele câteva săptămâni uh, e o știre toxică că Uniunea Europeană ar trebui să înceapă să discute o zonă liberă cu Rusia, o zonă comercială liberă. Eu cred că ar trebui să dăm uh, atenție unei alte uh, zone economice libere care se meargă de la Vancouver până la Chișinău și la Tbilisi. De aceea, decizia de astăzi este foarte importantă pentru că acest tip de tratate e complementară cu regimul de liberalizare a circulării bunurilor. După alegerile pro-europene, Moldova arată multă voință politică pentru a continua pe drumul reformelor și este cel mai bun moment să susținem Moldova, să-i uh, arătăm că o susținem pe calea europeană. Mulțumesc! Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Davo Ivor, știri un și jumătate și dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna președinta. Aș dori să mă exprim și eu sprijinul pentru procesul intensificării a sprijinului politic acordat de Uniunea Europeană Republicii Moldova, desigur. Semnarea acordului de asociere cu acest stat în luna iunie a fost foarte importantă pentru că a permis intensificarea exporturilor din Republica Moldova în Uniunea Europeană, însă trebuie să ținem cont și de răspunsul negativ care a urmat din partea Rusiei. Însă, semnarea acordului de asociere a fost în interesul atât a Uniunii Europene cât și a, a Republicii Moldova, însă acest pas nu a fost acceptabil pentru Rusia, care consideră că are în continuare o sferă de influență în statele care au făcut parte din Uniunea Sovietică și a impus un embargo asupra produselor agricole din uh, Republica Moldova pentru a demonstra care este atitudinea fa- față de o fostă republică sovietică. Acest lucru a afectat puternic economia pentru că 10% din forța de muncă este activă în horticultură, de exemplu. Tocmai din aceste motive este important să sprijinim propunerea Comisiei de a include uh, prunele, merele și uh, strugurii de masă în în uh, aceste preferințe comerciale autonome pentru că astfel vom ajuta uh, producătorii locali și vom transmite un mesaj puternic Rusiei de solidaritate față de Republica Moldova. Vă mulțumesc, domnule Știr, domnul Kelly are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Adesea spunem că politicienii n-au inimă, mai ales când e vorba instituții ca în, în cele ale Uniunii Europene, dar când vedem astfel de propuneri, cred că într-adevăr putem spune că, uite, avem un suflet, avem inimă și facem tot ceea ce putem pentru a mișca lucrurile repede și pentru a pune în aplicare măsuri atât de necesare, mai ales cum sunt acestea, pentru oamenii sărmani din Moldova și pentru agricultorii din acea țară care suferă din cauza politicilor uh, și din cauza influenței exercitate de Vladimir Putin. Și după cum spunea doamna comisar, e o idee bună să deschidem noi piețe, însă asta nu se poate face peste noapte. De aceea vrem să ne asigurăm că îi ajutăm pe vecinii noștri, că avem într-adevăr un suflet și avem inimă. Și mai ales că putem să facem asta fără să existe efecte negative asupra producătorilor din Uniunea Europeană, pentru că, după cum spunea doamna comisar, vorbim de mai puțin de 1% din fructele comercializate pe piața Uniunii Europene. De aceea consider că este o propunere extraordinară care arată, după cum spunem în engleză, că prietenul la nevoie se cunoaște. Moldova e prietenul la nevoie prietenul care are nevoie și noi, iată, avem ocazia să ne dovedim prieten la rândul nostru. Vă mulțumesc, domnule Kelly. Și ultimul vorbitor de pe listă este domnul Grib, un minut și jumătate. Autonomiczne preferințe handlove sunt. Preferințele autonome de comerț constituie un instrument care se folosește în cadrul politicii de vecinătate a Uniunii Europene și lansăm acest instrument atunci când înțelegem că nu avem alte modalități de a ne ajuta parteneri cum sunt Republica Moldova, decât prin introducerea unor modificări în tarifele comerciale pentru a ne asigura că partenerii noștri pot vinde mai mult în statele noastre membre, uh, un surplus care ar fi trebuit să se ducă altfel pe piața rusă dacă n-ar fi existat embargoul. Rusia s-a manifestat uh, foarte puternic uh, împotriva acordului cu Uniunea Europeană, Uh, și stabilirea acestor uh, unei, unei zone uh, de comerț liber accentuat și liberalizarea schimburilor economice este foarte importantă din acest motiv. Acest acord se referă la produse agricole, la Uh, legume, la produse de horticultură și ne va permite să avem un flux comercial mai bun și să îmbunătățim situația din Moldova. Asta va îmbunătăți uh, situația multor oameni care lucrează în acest sector, în agricultura moldoveană. Ne bucurăm să vedem rezultatele alegerilor din această țară din 13 uh, decembrie am vizitat uh, Moldova înainte de alegeri și am vorbit cu oameni care mi-au spus că sunt foarte îngrijorați că li s-a impus embargo din, cauza, din partea Rusiei. Rusiei. Cred că uh, uh, e nevoie de această reacție rapidă a Uniunii Europene pentru că asta va ajuta foarte mult partenerii pro-europeni din Moldova. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Grib. Și ținând cont de faptul că nici o colegă și nici un coleg nu dorește să participe la procedura Catch DI, o să dau cuvântul direct doamnei comisar. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați membrii ai Parlamentului European. Cred că dezbaterea din această seară a demonstrat o solidaritate puternică, oportună acum cu o săptămână înainte de Crăciun. După cum au, a, au spus foarte mulți dintre dumneavoastră, este vorba de 0,1 din schimburile comerciale pentru Uniunea Europeană, însă e o propunere foarte importantă din punct de vedere economic pentru Republica Moldova. Demonstrăm că solidaritatea nu este un cuvânt lipsit de sens, ci este uh, o dovadă a hotărârii noastre vis-a-vis -vis de vecinii noștri din Est. Demonstrăm că îi că oferim sprijin statelor care aleg modelul european de, dezvol- de dezvoltare și demonstrăm că ne respectăm uh, promisiunile și ajutăm prietenii noștri care se află într-o situație dificilă. Vom continua să oferim sprijin Republicii Moldova și prin alte instrumente și vom monitoriza efectele deciziei pe care sper că o veți uh, lua mâine. Vă mulțumesc din nou pentru această dezbatere atât de interesantă. Mulțumesc, uh, președinte, și tuturor celor care au participat pentru redactarea acestei decizii. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul raportor, domnul Moisa. Uh, thank you, uh, chair. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc și doamnei comisar și serviciilor domniei sale pentru că s-au mișcat atât de repede în acest dosar. Aș dori să le mulțumesc colegilor care au contribuit la dezbaterea din această seară. Am văzut o, foarte multe poziții de bun simț, reacțiile colegilor mei și că am găsit metafora adecvată pentru a descrie acest regulament pe care îl vom adopta mâine. Pârghe, efectul de pârghe este foarte mult pomenit în prezent. Așa, uite, o să reușim să avem un efect maxim cu un minim de efort. Vom reuși să avem un impact semnificativ în direcția Moldovei. Și o scurtă reacție la adresa comentariilor făcute. Domnule Scholz, sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră, ar trebui să existe politici care să ne asigure că structura PIB-ului moldovenesc se diversifică și că include elemente cu valoare adăugată mai mare consider că acordul de asociere va fi un instrument semnificativ care va contribui la acest lucru. În ceea ce privește extinderea, aici e vorba de prune și de mere, nu e vorba de extindere. Sunt multe voci care se opun extinderii. Aici nu vorbim de o fel de extindere pe furiș. Un regulament privind merele nu aduce Moldova Moldovei statutul de membru. Trăim într-o lume liberă și moldovenii au libertatea de a-și dori să devină membri ai Uniunii Europene, iar jucătorii politici și reprezentanții societății civile din Europa au și ei dreptul de a susține propriul punct de vedere, pentru că vrem să avem un proces democratic. Stimate coleg, acuzăm adesea victima de viol iar Dar a nega identitatea moldovenească e un delir. Nimeni nu vorbește sau nu periclitează identitatea Moldovei. Nimeni nu forțează Moldova să facă o alegere sau alta. Moldova e o țară democratică care alege în mod democratic. Vă mulțumesc. Mulțumim. Această dezbatere s-a încheiat. Votul urmează să aibă loc mâine.